Va exista un sprijin major pentru această politică și cred că ne putem concentra cu toții pe realizarea obiectivelor uh, celor mai importante. Președintele, mulțumesc. S-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc uh, în curând, începând cu ora 12. Următorul punct de pe agenda este raportul domnului Carona privind evitarea irosirii de alimente. Domnul Carona, televiziunea din țara mea în această dimineață a relatat pe larg în legătură cu raportul pe care îl vom asculta acum și importanța pentru alte state membre. Deci mesajul a fost transmis pentru opinia publică și a, e important. Deci aș vrea acum să dau cuvântul raportorului timp de patru minute. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să le mulțumesc membrilor Comisiei Agri Vreau să le mulțumesc pentru colaborare. M-au ajutat foarte mult la redactarea acestui raport. Cooperarea noastră a fost foarte uh, fructuoasă și uh, am uh, acționat în unanimitate. Am reușit să adoptăm un text comun pe tema irosirii alimentelor. A fost destul de neglijată această temă de instituții și de către oamenii politici. Iar de acum înainte nu ne mai putem permite să fim atât de neglijenți. Toate sursele specializate declară la uh, unison că una dintre problemele principale ale viitorului apropiat va fi problema aprovizionării cu alimente, pentru că cererea crește și siguranța alimentară a devenit una dintre problemele cele mai sensibile ale epocii noastre. Cererea de alimente pe viitor va depăși oferta, așadar nu ne mai putem uh, permite să rămânem cu brațele încrucișate în fața acestui fenomen de irosire de alimente. Și e vorba aici de alimente perfect comestibile. Această practică nu mai este durabilă. De fapt, FAO consideră că o treime din alimentele produse anual în lume, destinate consumului uman, sunt irosite. În Europa, nivelul este de 50% de irosire. Fiecare cetățean uh, irosește 500 de kilograme de alimente pe an. Nivelul este atât de ridicat încât uh, nici nu mai putem spune că ne confruntăm cu o problemă etică, ci cu o adevărată problemă economică și socială, care influențează în mod uh, foarte puternic mediul. Acest raport trebuie să transforme într-o prioritate a politicii Uniunii Europene combaterea irosirii de alimente. Cerem Comisiei și celor 27 de membre să adopte o strategie comună ca să avem cu adevărat mijloacele să facem un salt calitativ care să ne permită să uh, combatem cu adevărat irosirea de alimente până în 2050. Trebuie să colaborăm cu ONG-urile, cu cetățenii din toate țările ca să uh, implementăm proiecte concrete în teritoriu. Experiențele făcute până acum sunt foarte prețioase. Ne permit să găsim soluții pentru recuperarea alimentelor și punerea acestora la dispoziția populațiilor celor mai vulnerabile. Cam 70 de milioane de persoane trăiesc în Europa sub pragul sărăciei și sunt malnutrite. Dorim, deci, niște uh, directive foarte precise din partea Comisiei Europene. Va fi foarte important să se modifice legislația privind contractele de achiziții publice, restaurantele, spitalele și instituțiile publice. Ca să uh, se garanteze un tratament egal între întreprinderile Uh, care gestionează în mod corect irosirea de alimente. În acest sens, doresc să vă spun că primii care trebuie să dea un exemplu trebuie să fie chiar instituțiile europene și mai ales Parlamentul European, care trebuie să fie exemplar. Trebuie să contribuim la responsabilizarea tuturor actorilor din lanțul alimentar. Trebuie să promovăm o adevărată campanie de sensibilizare pentru marile organizații de agricultori, pentru uh, cei din uh, sectorul agroalimentar, pentru școli, pentru universități ca să ducem la emergența unei uh, culturi civice care să ducă la un mod de consum mai durabil, care respectă mai mult mediul. Parlamentul European și-a făcut acum treaba, este rândul Comisiei să treacă la muncă și să dezvolte o strategie eficace. Ne dorim îndeosebi ca Comisia să declare anul 2014 ca un an al combaterii irosirii de alimente. Ar fi un semnal puternic transmis de Comisia Europeană, un angajament real al acestei instituții în acest domeniu. Astfel, am transmite un semnal clar tuturor cetățenilor europeni, demonstrând că Uniunea Europeană se poate afla în prima linie a luptei pentru dezvoltarea unui model de consum mai durabil, mai etic și mai corect. Mulțumesc. Nu avem o listă de vorbitori în afară de cei care s-au înscris la uh, Catch the Eye. Și, în orice caz, dorim să terminăm dezbaterea într-un sfert de oră ca să uh, aibă timp și domnul comisar să ne dea răspunsul său și să se întâmple acest lucru fără zgomot, pentru că știți că vor veni colegii la vot și atunci se face întotdeauna foarte mult zgomot. Deci am să vă rog să fiți conciși. Domnul Lavia. Signor președinte, onorevole... Domnule președinte, stimați colegi, nu putem uh, să acceptăm ca alimentele să fie risipite în continuare. Trebuie să găsim măsuri de contracarare a acestui fenomen. În același timp, trebuie să ne gândim și care sunt efectele asupra mediului înconjurător și asupra economiei. Pentru că, din păcate, risipa de alimente a crescut în ultimii ani cu 50%, ceea ce are efecte etice, dar și asupra sănătății. Nu este acceptabil ca 70 de milioane de uh, oameni să trăiască sub uh, limita uh, sărăciei și în același timp alimente care sunt încă uh, foarte uh, bune, comestibile, să ajungă la gunoi. Asta duce la costuri ridicate sociale. Propunerea Comisiei, propunerile Comisiei prevăd ca și pe ambalaj să fie făcute indicații mai precise legate de data de expirare. Mulțumesc foarte mult, doamna Țicău, și vreau să vă rog să vă amintesc că în

Eh, problema... Mulțumesc, domnule președinte. Problema risipei de alimente este una foarte importantă și e foarte bine că Parlamentul European se ocupă de ea, mai ales dată fiind previziunea eh, de eh, ofertă de alimente în scădere în următorii ani. Însă risipa de alimente este strâns legată de o chestiune pe care am dezbătut-o uh, acum câteva uh, ore. Este vorba de vânzarea de amănunt, cu amănuntul de alimente și faptul că uh, lanțul alimentar este acaparat de mari întreprinderi în acest domeniu. Este foarte important ca oamenii să fie conștienți de nivelul de risipă, pentru că aceasta este foarte mare în supermarketuri, mult mai mare decât în magazinele de cartier. Trebuie să nu uităm că risipa de alimente este legată și de risipa de terenuri utilizate, pentru că din ce în ce mai puține terene, terenuri sunt utilizate pentru agricultură. Mulțumesc, domnul Micolașic. Mulțumesc. Eu găsesc că Um, există în clipa de față cauze serioase care au făcut ca acest subiect să devină prioritar în atenția noastră. În lanțul alimentar nu este posibil ca um, pătura cea mai săracă a populației să aibă de suferit din cauza acestui eveniment și de asemenea mediul înconjurător să sufere. Și pierderile pentru uh, industrie de altfel sunt mari. O raționalizare a lanțului alimentar um, face ca în continuare să nu uh, fie contracarat în clipa de față pierderile. Trebuie să elaborăm o strategie pe plan european mulți europeni care trăiesc sub uh, limita uh, sărăciei au de suferit. Președintele, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor pentru acest uh, raport. Mi se pare că ar fi o idee excelentă să ne concentrăm asupra acestei chestiuni și Desemnarea anului 2014, uh, drept an consacrat acestei chestiuni, este o idee excelentă. Este un an electoral și este important să abordăm această problemă. Nu e vorba doar despre alimentele pe care le aruncăm acasă. Există o risipă de alimente și în această instituție, în spitale, în uh, instituțiile publice. dezbaterea din acest Parlament se leagă de dezbaterea cu privire de la, la lanțul de alimentare cu uh, uh, alimente. Dacă reducem uh, risipa, vom avea un lanț mai eficient și mai durabil. Mulțumesc, doamna Prendergast. Thank you. Mulțumesc. Populația mondială a ajuns la cifra de 7 miliarde anul trecut și până în 2015 va ajunge probabil la 9 miliarde. În acest context, context este vital să ne, ne gândim la securitatea alimentară și să producem suficiente alimente pentru a crește această populație în creștere. Trebuie de asemenea să analizăm modul în care utilizăm alimentele produse, concentrându-ne și pe risipa de alimente. Risipa de alimente se produce la toate nivelurile lanțului alimentar, la producție, la vânzare și la consum. Însă, ă, nivelul de risipă diferă de la țară la țară. În ă, statele ă, industrializate, cea mai mare cantitate de alimente se pierde în vânzare. În Irlanda, o treime din alimente ajung la gunoi, producând mari pagube. A fost creat un program național de prevenire a risipei de alimente pentru a educa cetățenii și a, a-i face să conștientizeze uh,

Domnul Comutsacos are cuvântul, nu este în sală. Atunci are cuvântul domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc colegului Carona pentru faptul că s-a ocupat de acest subiect uh, deosebit de important. Este, de fapt, un scandal social că există această risipă. Dar se referă și la posibilitățile de combatere a acestei risipi. Eu mă adresez însă și de domnului comisar Tajani, în calitate de vicepreședinte al Comisiei, pentru a sublinia o idee. Cum poate Comisia să combată această risipă? Spunând foarte clar care sunt mijloacele de care dispunem pentru această strategie. Pentru că problema nu a fost uh, rezolvată dacă ne adresăm doar cheltuielilor sociale sau uh, dacă uh, ne gândim doar la competențele Direcției Generale Agri. Trebuie ca cei competențe în acest domeniu să se îngrijească ca și inițiativele cetățenești să fie stimulate.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 Mulțumesc, domnule președinte. Deșeurile alimentare în Uniunea Europeană sunt uh, în cantitate mare și cu toții putem face ceva în această privință atunci când cumpărăm alimente. Trebuie să sensibilizăm populația și să transmitem informații. E vorba despre calitate, nu siguranță. Trebuie să ne informăm consumatorii mai bine. Dacă în lanțul frigului temperaturile sunt mai uh, scăzute, putem și să creștem durabilitatea produselor. Industria alimentară trebuie să-și asume și ea responsabilitățile. Trebuie să ne întoarcem la o cultură în care consumăm mai eficient Trebuie să încercăm să consumăm resturile în loc să aruncăm. Vorbitoarea este întreruptă. Ajungem la sfârșitul procedurii Catch the Eye. Are cuvântul din nou domnul comisar Tajani și vă rog să fiți cât mai concis. Vă rog să încheiați în 5-10 minute pentru că apoi vor sosi alți colegi. Mulțumesc. Văd că domnul Svoboda este la locul său. Vreau să îl felicit pentru noua sa funcție. Aș dori și să mulțumesc raportorului, domnul Carona, și de asemenea membrii Comisiei de Agricultură și Comisiei de Mediu și Piață Internă de asemenea în numele domnului comisar Cioloș, care este responsabil de politica agricolă. Nu este prezent aici pentru că se află la Dublin pentru a prezenta politica agricolă comună în Irlanda. Trebuie să ținem cont de efectele negative ale risipei de alimente asupra mediului. De asemenea, această chestiune ne reține din ce în ce mai mult atenția. În acest context, doresc să menționez o conferință organizată la Parlamentul European în 28 octombrie 2010. Ce putem face la nivelul Uniunii Europene? Comisia a adoptat mai multe propuneri până acum și este pe cale de a elabora alte propuneri de acest gen care vor contribui la uh, rezolvarea acestei probleme la diferite niveluri. Am menționat reforma PAC referitoare mai ales la faza de producție și prelucrare din lanțul agroalimentar. Măsurile în vigoare vor contribui la consolidarea durabilității sectorului agricol. De exemplu, programele agro ecologice vor fi menținute. Vor fi implementate noi programe pentru a răspunde la recomandările din raport. De exemplu, posibilitatea de a include în programele de dezvoltare rurală subprograme tematice pentru a susține micile exploatații agricole și pentru a favoriza crearea de filiere mai scurte de aprovizionare. Aceasta este chestiunea kilometrilor alimentari. Comisia dezvoltă la ora actuală un parteneriat european pentru inovație, referitor la uh, productivitate și la dezvoltarea durabilă a agriculturii. Obiectivul este promovarea unei agriculturi durabile, să producem mai mult cu mai puține resurse. Forumul la nivel înalt referitor la lanțul de aprovizionare alimentară, pe care l-am mai menționat și azi dimineață, se ocupă și de chestiunea optimizării ambalajelor alimentare și la limitarea la maximum a deșeurilor alimentare. Comisia utilizează platforme, cum este Forumul European al Comerțului, pentru a promova durabilitatea. De asemenea, mai avem și masa rotundă alimentară de nivel european și, de asemenea, diferite inițiative din statele membre menite să rezolve această problemă. Comisia a stabilit și o foaie de parcurs pentru o utilizare eficace a resurselor menite să transforme economia europeană într-un sistem durabil până în 2050. alimentele reprezintă un sector cheie care poate să contribuie la realizarea obiectivelor noastre de uh, utilizare eficace a resurselor. Trebuie să Uh, introducem măsuri de prevenire a risipei de alimente până în 2020 și să reușim să diminuăm cu 20% resursele în lanțul agroalimentar tot până în 2020. Acest subiect este inclus în recomandările din raport. Foaia de parcurs solicită și elaborarea unei comunicări în 2013 privind uh, promovarea alimentației durabile pentru a uh, promova acest dosar în mod concret și uh, explicit. Trebuie să uh, dezvoltăm o metodologie pentru principalele alimente până în anul 2014. În recomandarea dumneavoastră cu numărul 35, cereți Comisiei și Consiliului să facă din anul 2013 anul european de luptă împotriva risipei de alimente. Colegul meu, domnul comisar Dali, a uh, examinat această posibilitate împreună cu raportorul dumneavoastră, pentru că suntem cu toții de acord că trebuie să facem ceva pentru a combate risipa de alimente în întregul lanț agroalimentar. Cu toate acestea, data de 2013 este uh, prea timpurie. În primul rând, pentru că Comisia ne-a cerut uh, anul trecut să facem din anul 2012 anul european al cetățenilor. Și pentru că trebuie să preavem timp să pregătim toate aspectele ce țin de un astfel de an european. Dacă e vorba însă de 2014, așa cum am înțeles eu din dezbatere, poate că este fezabil. Am să transmit acest mesaj colegilor Cioloș și Dali, pentru că Consider că putem să cooperăm în acest scop. Mulțumesc mult tuturor, mulțumesc președintelui pentru această dezbatere foarte interesantă și importantă pentru noi toți. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere, mulțumesc celor care au cerut cuvântul după ce a început dezbaterea, îmi pare rău că nu au putut și ei să intervină, am fost destul de presați de timp, însă iată că datorită uh, efortului comun am reușit să încheiem această dezbatere fără ca ultimii oratori să fie deranjați de zgomot. Vom întrerupe acum sesiunea și vom relua votul la ora 12.